Urmează uh, următorul punct de pe ordinea de zi. Dau acum cuvântul domnului Tenoc. Mulțumesc. Uh, eu nu m-am exprimat niciodată în legătură cu pedeapsa uh, capitală, dar ar trebui aplicată doar pentru cazurile extreme după un proces uh, care să se desfășoare după toate regulile dreptului. Dar uh, nu am multă uh, încredere în sistemul juridic libian uh, care este expresia unui, uh, unei dictaturi. Asta înseamnă că alegerea recentă a Libiei la Consiliul pentru Drepturile Omului a ONU este o adevărată bătaie de joc Uh, însă știm că în Libia există rezerve importante de petrol și totuși, uh, în ciuda acestui fapt, sper că Comisia va continua să exprime cu fiecare ocazie îngrijorările noastre în legătură cu situația drepturilor omului din Libia. Ne amintim toți ce s-a întâmplat cu infirmierele din Bulgaria, care au fost condamnate la moarte și apoi au fost eliberate după ce uh, și Parlamentul European și um, fran- autoritățile franceze au insistat foarte mult și a intervenit chiar nevasta domnului uh, Sarkozy. Sperăm că presiunile uh, Comisiei vor continua și în viitor. Mulțumesc, domnule Teanăc, și acum are cuvântul domnul Romeva Erueda. Două minute. Oui, merci beaucoup. Uh, Mulțumesc. Trebuie să salutăm această rezoluție 18 execuții au avut loc în, uh, Libi, în Libia și trebuie să le condamnăm. Pedepsa cu moartea merită a fi condamnată. Libienii au înaintat un demers pentru a merge în sensul unui moratoriu, cerând transparență și statistici. Trebuie să spunem că numele celor executați nu au fost dezvăluite și printre cele 18 persoane există și persoane care nu au naționalitate libiană. Trebuie să salutăm această rezoluție care menționează, care pune problema refugiaților. Există probleme legate de politicile de imigrație, de refugiați și nu există conformitate în ceea ce privește politicile migratorii. Nu putem avea o cooperare în sensul imigrației cu Libia atâta timp cât Libia nu ratifică Convenția din Geneva privind statutul refugiaților. Trimiterea la principiului de refoulement în contrariul acestei rezoluții și principiul fundamental al UE din Carta Drepturilor Fundamentale, în speț articolele 18 și 19, deci toate aceste elemente și respectarea lor este esențială. Dați-mi voie să spun că un acord cadru cu Libia ar putea să constituie posibilitatea axării pe necesitatea respectării drepturilor omului. Parlamentul are mai multe drepturi în urma tratatului de la Lisabona și trebuie să fie informat de Comisie ca și Consiliul în legătură cu negocierile pe marginea acestui acord. Există articolul 282 din tratat care spune asta și de aceea Parlamentul va fi foarte ferm pe această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Vergia, două minute de data asta. excusez mă pentru tout à l'heure, monsieur. Da, mă scuzați pentru adineaur, domnule președinte, eu credeam că aveam două minute la dispoziție. Libii au signé la... Uniunea Europeană și Libia au semnat săptămâna trecută un protocol de acord denumit Program Indicativ Național pentru perioada 2011-2013, dotat de 60 de milioane de euro pentru dezvoltare și resurse umane în sectorul sănătății precum și pe, pentru o acțiune comună în lupta împotriva imigrației clandestine, conform textului distribuit uh, jurnaliștilor. Acest protocol de acord a fost semnat uh, pe marginea uh, negocierilor cu Libia, în cadrul cărora Uniunea Europeană se, are o atitudine ridicolă în ochii presei internaționale și mai ales europene și africane. Știm cu toții că Libia este uh, un punct nodal al imigrației spre Europa, dar nimeni nu, nu uh, ignoră care este soarta rezervată acestor oameni care fug de mizerie și de persecuții sperând să, po- să se poată refugia în Europa. Sute din ei sunt băgați la închisoare și executați și torturați. Ba mai rău, sute dintre ei au fost pur și simplu abandonați în mijlocul deșertului Sahara, fără hrană, și apă au murit astfel de foame și de sete. Răspunzând la întrebarea unuia din colegii mei săptămâna trecută, domnul Fule a spus, citez, că se va deplasa la fața locului cu colegul său ministru de interne libian ca să vă, vadă care este situația. Eu una consider că un astfel de răspuns este intolerabil Știm cât preț pune domnul colonel Gaddafi pe democrațiile occidentale. Ultima provocare o reprezintă închiderea biroului Națiunilor Unite pentru drepturile omului chiar a începerii eh, negocierilor. Eh, libienii fac treaba murdară pentru guvernele europene în, ultimul, în ultima vreme, mai ales în apele teritoriale italiene. Domnule comisar, până unde vom înainta negocierile cu Libia? Domnule, domnul Baron ne-a spus că niciun acord asupra imigrației nu va fi încheiat atât timp cât Libia nu va fi ratificat Convenția de la Geneva. Ați eh, putea, domnule comisar, să ne spuneți care este exact situația mandatului de negociere. M- mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Vergia. Și acum, pentru un minut, are cuvântul domnul Kastler. Vielen Dank. 2007. Mulțumesc. În 2007 și 2008, Libia a votat împotriva rezoluțiilor ONU care solicitau o suspendare stabilirea moratoriului împotriva pedepsei cu moartea. Și nici nu se știe care este o statistică oficială a execuțiilor din Libia. De aceea este important pentru cu noi să știm ce persoane au fost executate. Orice execuție este una prea mult, este inuman. De aceea solicităm prin rezoluția noastră ca lucrurile să se schimbe, să se creeze transparență, iar acum împreună să facem în așa fel încât uh, să nu mai existe cifre ascunse și să se aplice pedepse aspe pentru uh, infractori, dar nu uh, pedepsă uh, cu moartea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Castler! Ultima autoare, doamna așa, care are cuvântul 2 minute și 30. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Uniunea Europeană este o, o zonă în care pedepsa cu moartea este abolită. În Libia însă lucrurile stau altfel, de recent pe 30 mai la Tripoli au fost 18 uh, persoane executate de diferite naționalități. Acest lucru a fost anunțat prin uh, mass media uh, care vrea să pară credibilă astfel. Însă libertatea de exprimare uh, a fost uh, un motiv de execuție în Libia. Noi uh, considerăm că în 2003 Statele Unite au ridicat națiunile împotriva Libiei și au început negocierile asupra acordului. Sper însă că vom continua putea continua să colaborăm cu Libia, dar acest lucru nu va fi posibil decât dacă guvernul se angajează să respecte drepturile omului pentru toți cetățenii săi. Închiderea uh, biroului de la Tripoli este regretabil și face ca Libia să se îndepărteze de comunitatea internațională. În lumina acestora, uh, Libia trebuie să-și regândească locul în organizație, ținând cont de încălcarea repetată a drepturilor omului, este uh, de neînțeles de ce Libia are un loc în, uh, în cadrul UNHCR. Pentru pentru că altfel acest organism își, își pierde credibilitatea, la fel ca și în uh, cazul Iranului. Parlamentul European solicită Libiei să suspende pedepsele cu moartea și să asigure o judecată corectă. Statele membre, de asemenea, trebuie să-și asume propriile responsabilități responsabilități atunci când extradează persoane către Libia pentru că există riscul ca acestea să fie supuse unui tratament inuman. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Șache. Urmează vorbitorii numele grupurilor politice. Doamna Macovei, un minut. Thank you. I... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu celor care regretă execut, executarea celor 18 oameni din Libia din luna mai 2010 și solicit abolirea pedepsei capitale. Libia utilizează pedeapsa capitală ca pe un instrument de presiune uh, și există mm, foarte mari dificultăți ca uh, toate cazurile de încălcare a drepturilor omului să fie dovedite. Totuși, Human Rights Watch a, inter- a intervievat un, un prizonier care a spus că i-a fost comutată pedeapsa capitală în ultimul moment la pedeapsa pe viață. Uh, această persoană a fost condamnată pentru că a organizat un grup politic Um, care se opunea principiile Revoluției al Fatah. Uh, Curtea Supremă a confirmat pedepsele capitale, însă Consiliul uh, Juridic Suprem a cruțat viața acestor deținuți în ultimul moment după ce ei petrecuseră o oră legați la ochi și uh, legați de un stâlp așteptând execuția. Conform al Sharif, unul din cei, unul din aceste, una din aceste persoane s-a sinucis mai apoi.

Urmează ceilalți vorbitori. Pentru început, domnul Sonic, un minut. Mulțumesc. În mai pe 30 mai, 18 persoane au fost executate, 200 de persoane sunt uh, în închisoare și își așteaptă pedeapsa cu moarte. Acest număr însă poate fi mai ridicat pentru că, de fapt, nu dispunem de uh, statistici. Se folosesc standarde duble în, în Libia. Pe de o parte, uh, a fost, uh, Libia a fost aleasă în uh, Comisia pentru Drepturile Omului, uh, ONU, dar continuă să execuțiile. Articolul 6 a pactului semnat și de Libia obligă părțile să folosească pedepsa cu moartea doar în cazurile cele mai severe. Libia însă utilizează această pedeapsă și în cazul altor infracțiuni, precum uh, ar fi cazul militanților pentru pace. Noi apelăm, uh, facem apel la Comisie ca cooperarea cu uh, Libia să fie condiționată de respectarea Convenției de la Geneva. Mulțumesc că uh, urmează doamna Sezin un minut. Prawo do życia i ochrony godności to podstawowe prawo człowieka. Stimați colegi, demnitatea este un drept fundamental și de aceea pentru majoritatea țărilor care au semnat uh, o convenție internațională deja de mai de mult, uh, pedepsa cu moartea nu se mai aplică. Dacă ne întoarcem din nou la aplicarea pedepsei cu moartea, ne întoarcem de fapt în evul mediu. Execuțiile care au avut loc în ultima vreme sunt extraordinare. în Libia sunt uh, de condamnate către comunitatea internațională și acțiunile din ultima vreme, de fapt, se adresează împotriva tuturor refugiaților. Dacă vrem să ajungem la un acord cu Libia, ar, ar trebui să insistăm ca Libia să semneze mai întâi convențiile importante, relevante în domeniul drepturilor omului. În Uniunea Europeană, drepturile fundamentale sunt drepturi de inalienabile și ar trebui să le garantăm și în alte parte. Mulțumesc! Trecem acum la procedura Catch the Eye și aș vrea să-i dau cuvântul mai întâi doamnei Corola, un minut. Frau Kollegin Corola. Doamnă Corola. Arvoisa puhemies, EU käy epävir... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem niște relații neoficiale cu Libia. Există un acord privind chestiunile în materie de imigrație, ceva foarte problematic, având în vedere situația actuală, pentru că Libia nu a arătat niciun fel de pași concreți pentru a respecta prevederile tratatului privind drepturile omului și nu oferă nici locuri pentru refugiați. Au existat 18 persoane care au fost executate și aproape 100 așteaptă astfel de <clears throat> hotărâri de execuție. Unii dintre cei executați erau cetățeni străini. Trebuie să ne asigurăm că Libia ratifică și implementează statutul refugiaților, pentru că este un acord în acest sens și e foarte important în ce privește Convenția Drepturilor Omului. Trebuie să se coordoneze cu ONU și convențiile lor și să-i ajute pe refugiații care sunt în țara. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Corola, la catch de aia acum, domnul Preda.

că jumătate din colegi uh, citesc discursurile, iar eu nu sunt destul de vechi aici ca să văd uh, când se aprinde lampa aici de la mai încet pe mesajul care vine de la interpreți. Vă rog uh, de aceea să nu citiți așa de repede, pentru că nu, dacă citiți mai repede, interpreții nu pot gândi mai repede, spune președintele. Dacă vorbiți liber, bineînțeles, e mult mai simplu pentru toată lumea. Îi dau acum cuvântul domnului comisar Dali. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Comisia se alătură punctelor de vedere exprimate de doamnele și domnilor deputați în diferitele moțiuni privitoare la executarea celor 18 persoane în Libia. Comisia condamnă execuțiile care sunt în contradicție cu valorile pe care le sprijinim noi. Considerăm că această pedapsă este crudă și inumană și că nu reușește să descurajeze comportamentul infracțional, reprezentând o încălcare inacceptabilă a integrității și demnității umane. Comisia este deosebit de nemulțumită de faptul că aceste execuții au avut loc abia la câteva săptămâni după ce Libia a fost aleasă să facă parte din Consiliul pentru Drepturile Omului al, al ONU. Și de aceea, în conformitate cu orientările Uniunii Europene privind pedepsa cu moartea, am apelat la autoritățile libiene, exprimându-ne regretul pentru acțiunile pe care le-au îndeplinit, pe care le-au făcut și pe care le-au înfăptuit și condamnând faptele acestea, îndemnând de asemenea guvernul libian să respecte convențiile ratificate de această țară. De asemenea, încurajăm Libia să instituie un moratoriu în vederea posibilei aboliri a pedepsei cu moartea. Comisia este angajată să continue politica de angajament în dialog cu Libia, iar Consiliul a hotărât acest lucru. Și în acest context vom institui un uh, dialog uh, permanent cu Libia în toate problemele care privesc drepturile omului. Cele șapte runde de negocieri care au avut loc uh, la Tripoli de curând sau au uh, arătat că s-au făcut, uh, s-au făcut progrese importante. Iar în încheiere aș vrea să subliniez că Comisia este conștientă că există probleme dificile în relațiile cu Libia, însă Comisia dorește să continue să dezvolte dialogul între Uniunea Europeană și Libia în baza încrederii reciproce pentru a putea aborda în mod deschis și constructiv toate problemele necesare, printre care și aspectele delicate cum este acesta. Libia a arătat o voință puternică de a aprofunda relațiile cu Uniunea Europeană. Noi considerăm că este un lucru pozitiv, dar Comisia dorește să instituie aceste relații pozitive în baza pe, pe, uh, să le fundamenteze pe respectul sporit al uh, valorilor pe care le uh, susținem și noi în ce privește drepturile omului. Mulțumesc, domnule comisar. S-a încheiat dezbaterea și vom începe votul. Vom începe cu votul privind cele șase rezoluții referitoare la situația din Republica Democratică Congo. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următorul punct îl reprezintă votul privind cele șase moțiuni de rezoluție privitoare la Nepal.